Okay, dear colleagues, let us begin. Ne continuăm lucrările cu punctul 14. Este vorba despre prezentarea sistemului Eston de e-justiție Ă, am fost cu ocazia președinției estone de două ori în Estonia. În primul rând, în timpul ă, ședinței informale a Consiliului pe tema justiție și afaceri interne. Ni s-a prezentat ă, acest sistem de e-justiție din Estonia și am fost uluit, pur și simplu. A doua oară am fost cu ocazia unei prezentări Uh, pe tema uh, digitalizării administrației estoniene și am fost uluit uh, pentru a doua oară și deci m-am gândit că ar fi oportun să vă uluiesc și pe dumneavoastră. <laughs> Și de aceea îmi face deosebită plăcere să îi urez bun venit doamnei Echetlin Tatai, șef al uh, relațiilor internaționale la uh, Centrul de uh, Sisteme de Informații și de Registre. E vorba de o agenție de stat care funcționează sub egida Ministerului Justiției din Estonia. Doamnă, aveți cuvântul. Thank you very much. Austatud daamid ja härrad, mesdames et messieurs. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Așa cum ați spus pe drept cuvânt, sunt Catlin Catai, sunt șef al relațiilor internaționale la uh, Agenția de Stat uh, care ține de Ministerul Justiției din Estonia. Uh, mi s-a cerut, după reuniunea informală de care vorbeați, domnule președinte, în urmă cu câteva clipe, deci am fost rugată să uh, vă prezint uh, un studiu de caz precum cel pe care l-am prezentat în iulie în Estonia. Însă, înainte, aș dori să spun câteva cuvinte. RIC este o uh, agenție care pune la dispoziție servicii digitale, tot ce ține de e-servicii, e-guvernanță, e-justiție, tot ce ține de sistemul electronic în Estonia. Estonia. Ministerul Justiției din Estonia ne-a cerut să prezentăm un scenariu de caz posibil pentru uh, Parlamentul European și ni s-a făcut această cerere în uh, luna iulie. Și am început să mă gândesc cum ar trebui să uh, iau problema. Și m-am gândit că cel mai bine ar fi să o iau din uh, perspectiva cetățenilor, pentru că până la urmă cetățenii sunt uh, utilizatorii sistemului și uh, rolul nostru este să ne asigurăm că le înlesnim cât mai ușor uh, viața. Deci, în luna iulie, anul curent, am imaginat un studiu de caz pornind de la perspectiva cetățeanului european. Deci, cum ar putea arăta situația pe viitor la nivel european? Pentru că, din perspectiva cetățeanului, scopul e să comunicăm, să putem comunica cu orice instituție, că e vorba de o instituție la nivel european sau la nivel de guvern, de stat și așa mai departe. Și uh, dacă se poate și uh, la nivel electronic, fără hârtie, ceea ce înseamnă că uh, procesul este mai eficient, mai puțin costisitor și mai interesant și pentru cetățean, dar și pentru stat. Și deci am încercat Yes. I first tried to imagine a, a goal. Am încercat să vedem care ar fi obiectivul pentru care ar trebui să uh, luptăm la nivel european. Pentru că uh, dacă nu ai un obiectiv foarte clar, e ușor să te pierzi la jumătate de drum, uh, să te împotignești și să pierzi din vedere privirea de ansamblu. Deci, ideea noastră era să avem o justiție digitală pentru toată lumea, nu numai în sensul că justiția trebuie să fie ușor de accesat, ci că uh, dacă cineva uh, are nevoie de informații, de date, să aibă acces la ele în același timp. Și în uh, Estonia se poate face uh, acest lucru doar prin, prin sisteme sau prin servicii integrate. Deci să permim, permitem cetățenilor să comunice cu statul și cu instituțiile fără hârtie. Uh, și vă pot spune că uh, la nivel uh, european ar fi bine să pornim de la ideea că am ajuns la acest obiectiv. Apoi să mai imaginăm uh, un lucru, uh, să ne gândim că uh, fondăm o societate la nivel european, însă în baza sistemului uh, de justiție european. Deci uh, să avem un card de identitate care să ne permită să uh, Uh, ne conectăm la un uh, portal și care să ne permită să, uh, fund, să fondăm o societate în Estonia. Sigur că acest lucru se poate face după înregistrarea în sistem, și deci, sistemul îți pune întrebarea ce companie dorești să fondezi. Am luat o companie cea mai, cea mai uh, comună, cea mai obișnuită, societatea pe acțiuni. Există o serie de proceduri. Cetățeanul trebuie, în primul rând, să completeze datele pentru compania respectivă. Uh, anul uh, financiar, numele companiei, statutul uh, și apoi tot ce ține de asociați, de patronatul companiei respective. Sigur că, având în vedere un sistem în mai multe limbi, nu ar trebui să avem dreptul să introducem un text liber. Deci, ă, cetățeanul ar trebui să poată să folosească sistemul în limba sa maternă, dar, pe de altă parte, din perspectiva guvernului eston, trebuie să ne asigurăm că avem ă, aceleși, aceleași date în limba estonă, deci în limba de lucru. Deci, încă o dată, este un sistem mai prietenos, nu numai cu ă, guvernul respectiv, ci și pentru cetățean. Acesta este obiectivul nostru final, să nu uităm. Deci, după finalizarea primei etape, completarea datelor, sistemul generează automat o uh, scrisoare uh, de recomandare, să zicem, pentru compania respectivă, pentru uh, statutul juridic al companiei respective. Nici de această dată nu trebuie să fie introdus un text, pentru că cetățeanul respectiv a introdus datele în faza precedentă și sistemul completează restul. Apoi cetățenii trebuie să confirme dorința de a-și uh, uh, fonda uh, compania prin semnătura electronică, care încă o dată se face prin cardul național de identitate, deci cu pinul numărul 2. Sigur că sistemul este obligatoriu din punct de vedere juridic, se confirmă această fază și se trece la faza 3. Trebuie să ne asigurăm că, din perspectiva europeană, nimeni Uh, nu uh, poate să primească autorizația de funcționare fără să fi plătit uh, taxele aferente. Viitorul antreprenor așteaptă deci o confirmare din partea guvernului care să uh, confirme faptul că compania a fost înființată. Haideți să zicem că această procedură poate dura câteva ore, în uh, ipoteza maximă câteva zile de lucru. Deci, să zicem, compania a fost înființată, să zicem că este o uh, companie care vinde telefoane celulare și deci uh, compania a fost înființată. Uh, numărul clienților satisfăcuți crește până într-o zi când un, un client nemulțumit care nu reușește să ajungă la un acord care să satisfacă ambele părți, deci cetățeanul nemulțumit uh, hotărăște să dea în judecată compania respectivă. Sigur că trebuie să vedem dacă e primul astfel de client, dacă au mai fost alte situații, alte exemple uh, de, deci de situații cu care compania s-a uh, confruntat. Și deci ajungem acum la portalul european de e-justiție, în care vom face o căutare după numele companiei să vedem dacă compania deja a ajuns în instanță. Și de, deci ajungem la o listă de sentințe de justiție în care a fost implicată compania, societatea respectivă. Și deci, putem spune că cetățeanul respectiv uh, a ajuns la exasperare și astfel a ajuns să dea în judecată compania. Și ajungem la uh, portalul de e-justiție, Sigur că uh, trebuie să te înregistrezi tot cu cardul național de identitate și trebuie să completezi, să generezi un document prin care lansezi o acțiune juridică împotriva companiei respectivă. Primul document pe care trebuie să-l trimiți la judecată este tipul de uh, caz și tribunalul uh, hotărăște la uh, ce tip de instanță trimite uh, procesul respectiv. Avem aici o procedură în două etape pentru a lansa uh, procedura judiciară. Se uh, uh, introduce în sistem uh, suma inițială solicitată, deci ambele părți, acuzarea și uh, apărarea, uh, se înregistrează. Putem uh, uh, descărca dosarul speței respective și apoi, de ce nu, uh, sistemul poate chiar genera uh, dosarul uh, pentru justiție automat. Încă o dată trebuie să fie plătite taxele de justiție și apoi sistemul pe baza datelor pe care are la dispoziție dă un număr speței respective, trimite dosarul la instanța competentă și notifică tribunalul respectiv, respectiv, iată, avem un nou uh, proces pe rol. Până acum nu au fost uh, probleme. Uh, tribunalul la care ajunge dosarul revizuiește uh, documentele și dacă vă uitați, aici cu galben, vă dați seama că Uh, avem de-a face cu procesul care a fost intentat uh, în urmă cu câteva pagini când vorbeam despre clientul nemulțumit. Uh, tribunalul studiază dosarul, are acces la aceleași date, sigur, într-o altă interfață, într-o interfață diferită, pentru a se asigura că fiecare utilizator al sistemului îl folosește cât mai bine pentru a-și atinge obiectele. Și Uh, tribunalul respectiv hotărăște dacă uh, cazul este suficient de bine argumentat sau de documentat uh, pentru a merge mai departe. Tribunalul competent pe baza sistemului se generează datele necesare, totul ajunge la grefier și el nu trebuie decât să bifeze două căsuțe să uh, trimită dosarul la portalul respectiv de justiție și apoi acuzării și apărării. Încă o dată, sistemul de informație uh, se ocupă de restul și din nou uh, îmi schimb mandatul, eu devin cetățeanul nemulțumit care așteaptă o citație în justiție uh, să vadă dacă instanța tratează sau nu dosarul său și dacă nu, uh, trebuie să redepună dosarul. Încă o dată, uh, iată, primesc uh, notificarea de la tribunal din instanță în momentul în care am deschis um, documentul respectiv, el devine valabil din punct de vedere juridic, deci intervine termenul limită, de exemplu. Apoi, deci se înregistrează momentul, ora și ziua când documentul a fost deschis și apoi apărarea sau acuzarea uh, se verifică dacă au primit uh, același document. Haideți să presupunem că ajungem la uh, sentința finală. La fel, decizia finală va fi pronunțată și va fi trimisă pe cale electronică ambelor părți și urmează să fie și publicată de ce nu, pe sistemul de justiție e-justice, ca sentință finală. În urmă cu câteva clipe am văzut uh, faimoasa listă cu uh, hotărâri. Sigur că avem de-a face cu un caz imaginar la nivel european, dar, de fapt, în Estonia chiar avem astfel de uh, spețe. Aveți uh, aici uh, uh, print uh, screen-uri de la uh, sistemul nostru de justiție care funcționează în Estonia în prezent, totul pe cale electronică, Uh, și uh, agenția noastră se ocupă de acest sistem. În pofida faptului că m, mm, nu e o realitate la nivel european încă acest sistem, mă gândeam că poate nu suntem totuși atât de departe de această realitate și la nivel uh, european. Pentru că, de fapt, am uh, avem uh, foarte multe, mulți pași, uh, sistemul e-codex, uh, de exemplu, care a fost finalizat, deci putem spune că avem cărămizile de bază pentru a atinge acest obiectiv stabilit la începutul prezentării. Ar trebui să spunem că, sigur că Agenția de Stat Estoniană a putut să dezvolte mult mai ușor toate aceste sisteme pentru că uh, coloana vertebrală acestui sistem a fost uh, pusă la dispoziție de către Guvernul Central din Estonia. Și o să trec uh, pe aceste uh, vertebre, prin aceste vertebre ale coloanei vertebrale din Estonia, deci cardul de identitate mobil, apoi sistemul, așa numitul sistem X-Road, este un sistem Uh, prin care fiecare instituție, în mod descentralizat uh, și uh, fără costuri, pot, poate face schimb de informații cu o altă entitate, în mod securizat. Ce înseamnă? E că dacă ai tot mai multe sisteme și registre, e ușor să, încă o dată, să folosești contextul mai amplu, ceea ce înseamnă că avem uh, sute de uh, registre care nu trebuie să colecteze aceleași date și de aceea Estonia a optat pentru catalogul național al sistemului de informații, deci un um, registru sau un catalog național, care în primul rând uh, uh, dă uh, acceptarea pentru orice sistem de informații să genereze o dată nouă. Deci, cu alte cuvinte, înainte ca o instituție să înceapă să culeagă date, trebuie să verifice dacă ele nu există la registrul de populație, de exemplu. Deci face o căutare în acest Uh, catalog pentru populație. Deci, uh, RIHA, catalogul acesta spune dacă ai dreptul să introduci sau nu o informație nouă. Apoi, după ce ai această coloană vertebrală, uh, care este contextul de ansamblu, poți și să încerci să uh, vizezi uh, obiectivul uh, final în Estonia. Deci să nu ceri tot timpul uh, datele, aceleași date de la cetățeni. Din contră, trebuie să faci apel la acest sistem, uh, să faci o căutare automată prin uh, sistemul descentralizat la nivel național. Și schimbul de date la nivel de instituții, de organisme guvernamentale ar trebui să se facă gratis, pentru că până la urmă cetățenii au de câștigat și nu guvernul sau o instituție guvernamentală. Estonia a stabilit câteva obiective, nu reguli, în strategia pentru 2020, care se numește Agenda Digitală pentru Estonia. Am menționat deja o, o parte din o, uh, aceste obiective. Le aveți aici, uh, ele au uh, de face cu instituția noastră. Deci cadrul de interoperabilitate să nu fie limitat doar la Estonia, ci din contră să încurajăm schimburile transfrontaliere. Și de aceea în martie, anul curent, ministri, ministrul Ministrii de economie din Estonia și din Finlanda au semnat un tratat și un acord de a începe schimbul de date între guverne și uh, agențiile guvernamentale, începând cu uh, această toamnă. Sperăm ca primele schimburi de date să fi avut uh, loc deja la sfârșitul lunii octombrie. Uh, acum, din perspectiva unei uh, instituții digitale, dar și din perspectiva cetățenilor, e foarte important să nu uh, rămânem blocați în uh, vechile tehnologii. Sistemele tehnologice se schimbă atât de repede, încât sigur că poți să îmbunătățești un sistem, însă după 13 ani, vorbesc de Estonia, dacă temelia sistemului este atât de veche, nu mai poți să uh, o repari. Deci e mai bine să renunți la vechiul sistem și să începi de la zero, să construiești o nouă arhitectură și tehnologie pentru a te, a te asigura că sistemul este eficient. Având în vedere că multe sisteme estoniene sunt disponibile doar în format electronic, de exemplu, sistem, de exemplu catalogul uh, pentru cadastru, Estonia este singura țară din lume care în iunie anul uh, curent a, lans- a semnat uh, un acord pentru a lansa prima, uh, uh, amba- uh, prima ambasadă uh, în uh, Luxemburg. Apoi, în 2014, avem un sistem de e-rezidență, deci orice Uh, uh, cetățean uh, european sau din întreaga lume poate domândi dreptul de reședință în Estonia. Sigur să nu aibă cetățenia estoniană, dar poate avea acces la serviciile și la, pe care le oferă instituțiile estoniene. Instituția noastră acum ca să înțelegeți de ce noi am fost aleși pentru a prezenta acest scenariu de caz pentru sistemul de justiție din Estonia, având în vedere sistemele tot mai numeroase și în domeniul juridic uh, în Estonia, ne-am dat seama că uh, ar trebui ca toate datele să fie centralizate într-un sistem central în Estonia, care să permită uh, legătura între partea juridică și partea de informatică. Avem mai mult de 200 de angajați și Astfel, avem uh, cam 70 de sisteme de informații, uh, atât uh, în, la nivel guvernamental, cât și non-guvernamental. Am avut acest studiu de caz pe care l-am prezentat, dar aveți aici câteva domenii care reprezintă, să zicem, temelia sistemului de justiție electronică din Estonia. Sigur că atunci când ai de-a face cu un număr atât de mare de sisteme de informații, e clar că ai și probleme, ne-am mai și poticnit. Sigur că s-ar putea să existe și probleme bugetare, există și apoi uh, poziții diferite, uh, proteste și așa mai departe. Dar, uh, și aici vorbesc din experiența noastră, în pofida Uh, sau în loc să ne axăm pe uh, de ce să nu facem ceva, am încercat să găsim uh, soluții inovatoare, deci să ieșim din aceste blocaje. Nu e valabil doar pentru RIC, ci pentru Estonia în general, am putea spune, și sper că se vor găsi aceste soluții și la nivel european în viitorul apropiat. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare. Într-adevăr, Estonia este atât de digitală încât mă întreb dacă doamna Cata este chiar prezentă în sală sau dacă nu avem de-a face cu holograma dumnei ei. Trebuie să... Deci ca să înțelegem cum funcționează mai bine Estonia, Cred că toată lumea are minim două întrebări. În primul rând, cum se poate ca tocmai Estonia, care cu respectul datorat, uh, trebuie să recunoaștem că nu face parte din țările cele mai bogate din uh, Uniunea Europeană, a ajuns la un asemenea nivel. Însă, uh, o a doua întrebare e legată de manipularea datelor personale. Eu am înțeles că Estonia a optat pentru o soluție foarte diferită nu de restricționare a accesului la date personale, ci din contră ă, a optat pentru o transparență totală, deci fiecare cetățean poate vedea care este instituția care a cerut datele sale personale, deci poate să facă o astfel de căutare online. Poate ne puteți explica totuși cum funcționează acest sistem. De ce, de ce Estonia? O întrebare grea. Uh, I hope it's thanks to... Însă Sper că este din cauza mentalității. Nu am avut uh, prea mult de ales la început. Uh, a trebuit să fim eficienți. După cum ați spus, uh, Estonia nu este o țară mare, nici din punct de vedere al bugetului, nici al populației. 1,3 milioane de oameni. Nu putem decât să fim eficienți. O bunăstare se creează în sectorul privat, nu în cel public. Deci Estonia încearcă să aibă un sector public cât se poate de redus, fără să uh, fără să uităm că întotdeauna a fost o prioritate pentru noi uh, e-guvernarea. De peste 15 ani uh, am luat această decizie că acesta este drumul potrivit pentru noi. Apoi, în ceea ce privește securitatea datelor cu caracter personal, ați spus pe bună dreptate că cetățeanul este proprietarul datelor, ceea ce înseamnă că în calitate de cetățean mă pot conecta la portalul estonia.ee uh, și pot vedea cine mi-a consultat datele în registrul uh, de populație. Dacă am avut uh, de-a face cu poliția în uh, ultimele săptămâni. Probabil pot să înțeleg de ce poliția poate m-a căutat în registrul populației. Însă, dacă nu s-a întâmplat acest lucru, am dreptul să fac o solicitare uh, către instituția respectivă care trebuie să-mi răspundă în decurs de 5 zile deci va trebui să primesc o justificare uh, pentru motivul pentru care ei uh, mi-au verificat uh, datele. Deci lucrurile sunt uh, um, publice. Asta nu înseamnă că ai acces la uh, toate datele. Însă, pentru că datele sunt uh, în bună parte publice, uh, Uh, există o transparență care nu permite uh, lucruri ilegale și, pe de altă parte, cum sunt publice, asta înseamnă că fiecare um, poate controla mai bine modul uh, în care sunt gestionate datele sale. Cam acesta este modul în care vedem lucrurile în Estonia. Mulțumesc foarte mult, doamna Regnar. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Este într-adevăr o sursă de inspirație să vedem un astfel de sistem. Vedem uh, un mod foarte pragmatic, dar și entuziast de a aborda lucrurile. Am câteva întrebări pe care aș dori să vi le adresez. Estonia este o țară mică și în ceea ce privește numărul de uh, locuitori și am înțeles că sistemul funcționează pe încredere. Este foarte bine să existe această încredere reciprocă într-o societate de 1,3 milioane de persoane. Când merg în Estonia și când văd aceste soluții pe care ni le prezentați, văd tineri, mulți, dar apoi mă uitam și la structura populației. Estonia este uh, ca majoritatea țărilor uh, europene din punct de vedere al structurii demografice. Deci întrebarea mea este cum sunt uh, abordați cei care sunt mai analog, uh, cei care poate uh, nu se, nu se pricep așa de bine la tot ce este digital, sunt și ei incluși, ce facem cu cei care sunt poate mai vârstnici sau mai uh, reticenți, uh, cum sunt ei incluși? Există și o, o versiune analogă a sistemului? Uh, Ați menționat mai multe domenii în care totul funcționează uh, online, registrul comerțului, de exemplu. Deci m-ar interesa mai mult, ceva mai mult despre asta. Uh, încă o întrebare în ceea ce privește încrederea și controlul. Cum funcționează întregul sistem în ceea ce privește a ne asigura că datele sunt întotdeauna oferite Uh, numai în uh, uh, cantitatea și cu destinatarul vizat și încă nu există abuzuri. Știu că, bineînțeles, noastră interveniți în numele statului, dar ce faceți pentru a asigura oarecare securitate Uh, mai ales în domeniul comercial, astfel încât uh, întreprinderi, de exemplu, să nu uh, poată vinde aceste date sau lucruri similare. Iar apoi complexul e-reședinței. Aș vrea să știu mai mult despre asta. Aș putea să am și eu o rezidență electronică în Estonia. Ce înseamnă asta? Și apoi în ceea ce privește registrul comerțului, există pericolul ca o întreprindere austriacă, de exemplu, care nu mai poate fi înregistrată în Austria, să se înregistreze electronic în Estonia și apoi să se întoarcă în Austria fiind o întreprindere europeană și care a îndeplinit condițiile în Estonia. Deci cât de departe mergeți cu verificarea conținutului, cu verificarea uh, condițiilor uh, materiale? Mulțumesc, spune președintele. Dacă îmi permiteți, aș mai accepta două întrebări și apoi avem timp până la 10 pentru răspunsuri. Domnul Foss. Mulțumesc. Aș dori să vorbesc în limba germană. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentare. Cel mai mult mi-a plăcut uh, la final uh, atitudinea dumneavoastră pentru, de a spune că noi suntem aici pentru a permite lucruri, nu pentru a le limita. Aici, în Parlament, lucrurile merg invers de multe ori. Încercăm să oprim anumite lucruri în loc să permitem altele. Nu știu dacă um, ați auzit despre un subiect despre care am discutat la începutul mandatului. Uh, era vorba de uh, ca posibilitățile de abuz în domeniul fiscal, al drepturilor lucrătorilor și așa mai departe. Um, ne întrebăm dacă a jucat un rol uh, asta la dumneavoastră, mai ales la nivel transfrontalier. Noi, uh, la nivel european, nu am reușit uh, să uh, facem progrese pentru că um, am rămas blocați tocmai în această idee de a opri lucruri și nu de a le permite. Încă un lucru, e-privacy. Practic orice comunicare este inclusă cu metadate, astfel încât planurile pe care le-ați arătat dumneavoastră mă fac să mă gândesc că nu vom reuși niciodată să ajungem aici din cauza uh, restricțiilor privind datele cu caracter personal. Din nou și aici limităm, uh, crezând că protejăm totul și că putem proteja totul și facem asta limitând din nou. Nu știu dacă asta este compatibil cu modelul pe care îl aveți în Estonia. Nici măcar nu mai avem posibilitatea pe baza unor reglementări uh, legale să, prelu- să procesăm uh, date cu caracter uh, personal. A existat în regulamentul de bază, dar nu în directiva privind viața privată în domeniul electronic, e-privacy. Deci mă întreb dacă ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră mai este posibil uh, după toate aceste reglementări. Apoi și uh, în aceeași direcție în care a mers și doamna Regnar. Eu așa am înțeles lucrurile. Ac- um, permiteți accesul la date, dar într-un mod foarte controlat, astfel încât toată lumea să poată verifica dacă nu a avut cineva acces care nu ar fi trebuit să aibă. noi suntem în situația în care nici măcar nu vrem să permitem accesul nejustificat. Deci, um, exist, um, abordarea este diferită. Uh, oricine poate avea acces la date și dacă nu ar fi avut dreptul să o facă, uh, este sancționat sau primește o amendă, dar accesul este în continuare permis. Mulțumesc, doamna Hautala. Mulțumesc. Cred că unul dintre lucrurile surprinzătoare în Estonia este, dacă nu mă înșel, că ați avut privilegiul să o luați de la zero. Pe când vechile democrații mai luptă împotriva vechilor sisteme foarte disfuncționale. În orice caz, mai rămân câteva întrebări. Doamna Regner s-a referit la această chestiune a încrederii. Să ne amintim că în Elveția există multă încredere în cetățeni și așa s-a dezvoltat uh, cea mai mare um, filieră de spălare de bani offshore. Deci, uh, mă întreb dacă această chestiune de încredere uh, și e-reședințele nu ar putea permite evaziunea fiscală a unor întreprinderi din uh, uh, Uniunea Europeană care și-ar crea o rezidență acolo. Apoi, ce se întâmplă cu uh, atacurile cibernetice? Toate sistemele par atât de conectate încât dacă se întâmplă ceva, ce se întâmplă? Domnul președinte, acestea au fost întrebările. Am să vă dau cuvântul uh, pentru răspuns. Aveți la dispoziție 10 minute. Voi încerca să fiu cât mai eficientă. În ceea ce privește primele patru întrebări, în ceea ce privește încrederea, publicul și cum putem să integrăm pe, toți, pe cei care încă nu au acces la lumea digitală. În primul rând, ce am prezentat aici, uh, pot să vă spun că în ziua de astăzi, dacă nu ai posibilitatea sau dorința să apelezi la e-guvernare, poți merge la un birou uh, și să uh, înființezi o firmă. Deci, la guvern, în guvernare nu există, la nivelul guvernanței nu există uh, hârtie, dar ca cetățean poți să uh, vii să uh, faci lucrurile analog. Uh, în ceea ce privește întreprinderile, uh, cam 94% sunt create uh, online. Deci, chiar dacă există posibilitatea de a merge la un birou. În urmă cu 10 ani, când am, încep, când am luat-o pe calea e-guvernării, a existat un program care se numea Tiger Leap și care avea ca scop ca cei care nu cunoșteau foarte bine tehnologia să fie aduși mai aproape. Au fost programe în întreaga Estonie să îi învețe pe vârstnici să folosească uh, calculatoarele, uh, cărțile de identitate uh, și toate aceste soluții oferite. Apoi ați vorbit despre încredere și control și integritatea datelor. Ați întrebat, de exemplu, câte companii au acces la date. Chiar dacă v-am prezentat lucrurile într-un flux, în, în fundal, bazele de date um, folosite pentru input de, ca, de către întreprinderi sunt foarte separate de uh, bazele de date din fundal. Deci cei care uh, vin cu, uh, creează o firmă și așa mai departe, nu au acces la întreaga bază de date cu toate firmele, să spun. Și asta tocmai pentru securitate. În ceea ce privește accesul la bazele de date, intervine separarea puterilor. Uh, Um, există cei care au acces la metadate, să spunem că ar avea uh, posibilitatea să schimbe, dar nu au acces la registre, deci la loguri care um, înregistrează fiecare, um, uh, fiecare uh, tranzacție. Ceea ce înseamnă că ei, dacă schimbă ceva, imediat se va vedea în aceste loguri pe care ei nu le pot schimba. și deci și apoi cei care au acces la aceste loguri sunt diferite persoane care au numai uh, chei parțiale pentru a le accesa. Deci uh, putem spune că are loc un fel de separare a puterilor, tocmai pentru ca nimeni să nu aibă acces la toate datele și de deci ele să fie sigure. Apoi, pentru a ne asigura că marile corporații nu au acces, toate sistemele noastre au fost uh, personalizate. Nu am folosit soluții existente deja. Uh, noi le-am construit. Bun, poate că partea de uh, programare a fost făcută de niște subcontractanți, însă întregul sistem uh, cu programele scrise vine la noi, la partea de guvern. Deci noi suntem cei care deținem sistemul și care îl administrăm nu, sunt, nu devenim dependenți sub nicio formă de vreo companie, nici ca timp, nici ca bani, nici ca securitate. În ceea ce privește rezidența electronică, oricine poate avea o e-rezidență, însă, completând acest for formular, uh, pot vă spun că poliția și uh, poliția de frontieră verifică Uh, toate datele. Deci e ca și când ai trece o frontieră, ca, și când ai cere un pașaport. Um, se cer și date biometrice și așa mai departe. Deci puteți vedea uh, cum se poate obține astfel de rezidență. M-ați întrebat, de exemplu, de asemenea, dacă o companie din Austria ar putea să înscrie în Estonia dacă în Austria a fost interzisă. Din nou uh, intervine această separare între front office și back office. În, um, um, în, um, când se creează o firmă, întotdeauna trebuie să se scaneze uh, listele negre, listele de terorism și așa mai departe. Deci se face întotdeauna o verificare astfel încât uh, să ne asigurăm că uh, nu poate să vină o întreprindere care a fost, uh, care i se interzise activitatea într-o altă țară UE să își deschidă sediu în uh, Estonia. Apoi, în ceea ce privește um, abuzul de chestiuni fiscale și uh, evaziune fiscală și așa mai departe. Aș dori să îi dau cuvântul subsecretarului general de la Ministerul Justiției pentru asta, însă Înainte să fac asta, aș dori să spun că și doamna Hautala a menționat tocmai această chestiune a sistemului. Uh, da, um, într-adevăr, noi am luat-o de la zero, dar am și fost stăpân pe sistem dintotdeauna. Să spunem că și dacă după 2 ani uh, sistemul ar fi, s-ar fi dovedit uh, nefuncțional, întotdeauna putem să-l schimbăm. Poate că dacă cumperi o soluție care îți rezolvă în mod foarte eficient o problemă, nu e posibil ca ea să funcționeze cu celelalte sisteme, să fie interoperabilă. Deci când ai o soluție de-a gata, poate funcționa foarte bine pentru o problemă, ci, dar nu poate fi integrată cu celelalte. Noi nu am găsit vreo soluție de-a gata care să ne uh, îndeplinească toate nevoile și credem că uh, sistemele personalizate uh, pot uh, fi adaptate, actualizate uh, și mai bine gestionate. Am să uh, îi dau cuvântul domnului Kai Harman care va vorbi despre protecția datelor mai bine colegei mele, Kai Harman, care va vorbi despre protecția datelor. Mulțumesc. Câteva elemente despre protecția datelor. Deci, sistemele sunt uh, aceleași în Germania și în Estonia, pentru că ne bazăm pe legislație europeană. Dacă se poate, deci, să se facă în Estonia în mod legal și să se folosească datele în mod legal, atunci trebuie să fie posibil și în Germania. Și cu asta și în Croația, în Franța sau oriunde altundeva în Uniunea Europeană. Dar, bineînțeles, ține și de legislația națională. Dar este mai mult o chestiune de Um, mentalitate, din punctul meu de vedere. În ceea ce privește taxarea și evaziunea fiscală eventuală și așa mai departe, orice sistem nu poate evita în totalitate orice fel de abuz. Când ne gândim la uh, fraudă fiscală și așa mai departe, până la urmă totul ține de cooperare între autoritățile fiscale din întreaga Uniune Europeană. Eu aș spune că dacă ai baze de date bune și e mult mai ușor să se facă schimb de date la nivel digital și între autoritățile fiscale, pentru că este mai rapid și mai eficient, devine mult mai eficient să combați frauda uh, fiscală. Mulțumesc. Ok. Thank you very much. Do you want to add anything, madam? Mulțumesc. Doriți să mai adăugați ceva, doamnă? I think I answered all the questions. Cred că am răspuns la toate întrebările, dar corectați-mă dacă greșesc. Ehm, e reședința. După cum spuneam, este un mare proiect despre care aș putea să vă tot vorbesc, dar pe scurt. Poate deveni e-rezident oricine, însă când soliciți e-rezidență, se fac aceleași verificări ehm, cu uh, cele care se fac când soliciți un uh, pașaport în țara ta. Deci verificări din partea Ministerului de Interne, Poliție și așa mai departe, chiar dacă uh, cer numai e-rezidență. Și de asemenea poți se, ți se poate uh, respinge cererea dacă datele, dacă verificările nu sunt satisfăcătoare. În plus, e-rezidența uh, se acordă pentru 5 ani și trebuie să se reactualizeze uh, verificările după această perioadă pentru a fi prelungită. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Două exemple pe care le-am aflat uh, din Estonia și vă rog să-mi confirmați dacă, nu, dacă am dreptate către doamna Regner în ceea ce privește vârsta și utilizarea uh, a tot ce este digital. Bineînțeles, există alegeri electronice în Estonia și nu este ca și cum tânăra generație ar vota electronic și uh, cei mai vârstnici merg la urne, ci până la urmă utilizarea tehnologiei și a sistemului de votare electronică este destul de generalizată când s-a fă- ni s-a făcut prezentarea când am fost acolo, uh, domnul respectiv ne-a spus că declarațiile de venit și le completa în două minute în autobuz pe telefonul mobil. Deci, iată, ceva care să ne facă să ne gândim în ce măsură oare am putea totuși să preluăm uh, acest sistem eston? Da, aș dori să spun că, într-adevăr, aveți dreptate cu cele două exemple. De ce este posibil să-ți depui uh, declarația de venit în 2000? Ei, tocmai pentru că se face schimb de date între registre. Din partea guvernului, toate datele sunt deja prezente în calitate de cetățean. Ce trebuie să fac? este să spun ok, ok, ok și să spun că sunt de acord. Însă n-am vrea să ne oprim aici. De la bun început am spus că obiectivul trebuie să fie funcționarea cât mai facilă a statului. Ne gândim dacă guvernul are datele, de ce să nu ceară în viitor doar o simplă confirmare din partea cetățeanului? Deci cetățeanul să nu depună o, o, o declarație, ci ele să ajungă Uh, direct la guvern. Da, foarte bună idee, spune președintele. Vă mulțumim, uh, doamnă, mulțumim doamnelor pentru prezență astăzi și pentru prezentare. Drum bun înapoi spre casă. Noi vom continua cu munca noastră și continuăm cu voturi. Am să vă rog să vă luați cartelele de vot.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 may I make sure how many... Aș vrea să știu câți membri de la Verzi vor vota, pentru că sunteți trei prezenți și doar doi pot să voteze. So, let... <laughs> uh, let us begin by the report of... Începem cu raportul domnului Marinho E. Pinto, proiect de aviz în ceea ce privește uh, Eurojust. Și începem cu amendamentul 75. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. And this has been rejected. Să respinge. Amendamentul 76. Cine este pentru? Împotrivă. Aceeași majoritate se respinge. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Nu sta a funcionar aqui o meu sistema de voto. Nu funcționează consola mea. Puteți să schimbați loc. Yes. C'est eh, le même, mas isso n'a pas... Dar nu funcționează nici acest. Yes. Uh, but Mr. Marinu, pentru we are uh, voting by hand so far. Deocamdată votăm doar cu mâna, domnule Marinopin. Nós estamos a votar. Sim, mas votamos, fizemos duas verificações e... Da, dar vedeți că am făcut deja două verificări și eu când uh, facem verificarea, votul meu n-a putut să fie contabilizat. La primul vot am votat împotrivă și la cel de-al doilea vot am votat pentru. 11 to 9, so... Era 11 la 9, deci oricum votul dumneavoastră nu ar fi schimbat rezultatul. Am ajuns la compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul Eight and, and yes. Yes. Eight. yes. Eight and, and 82 in favor. Amendamentul 8 82. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Am ajuns la compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88. Cine este pentru? A, nu, este caduc. 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 și 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. It has been adopted. Și se adoptă. 91 este caduc. 11 și 93 pentru împotrivă. Verificăm, vă rog. Adopted. Se adoptă. Amendamentul 94. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 95. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm, vă rog. Și a fost respins. 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100. Cine este pentru? Nu. Nu. Am greșit. 101, de fapt. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102. Cine este pentru? Nu, este caduc. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog. Se adoptă. Se adoptă cu o majoritate clară. 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 și 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 109. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 110. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 111 și 20. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm, vă rog. 104. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 116 și 117, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cred că a fost respins. Dar dacă doriți, putem să verificăm. A. Adoptat. Mulțumesc. 24. Am ajuns la 24, dar de fapt este caduc. Am ajuns la 119. Cine este pentru? Intervenție fără microfon din sală. 116 și 117 au fost adoptate. Scuze, am crezut că votam amendamentul 24. Dar ce facem? Am votat 116 și 117, atunci votul meu este împotrivă. Și atunci rezultatul s-ar schimba, pentru că, de fapt, a fost adoptat cu o diferență de un vot. Da, ca să fie toată lumea mulțumită, repetăm votul. Repetăm votul la 116-117. Pentru împotrivă, verificăm. Să verificăm. And it has been rejected. By two votes. Vedeți, rezultatul este același. Și așa că am ajuns la amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 118. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 120. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 25, vă rog. Se adoptă. Osta 122 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că s-a adoptat. 123. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27 și 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 125. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 126 și 127. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm, vă rog. <laughs> and it has been rejected. Și a fost respins. Trecem la 29 și 129. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130, 131, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30 133, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 132, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 134. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 135 137. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 136. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 32 și 138 și 139. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33, 140 și 141. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 141. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, verificăm 144, vă rog. și se respinge. 145. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 și 148 și 149 pentru, împotrivă, verificăm aceste trei amendamente. Și se respinge. Se resping, mai bine zis. 150 și 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotrivă, verificăm, vă rog. A fost respins. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. și se adoptă. 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 161 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog. Adopted. Se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 și 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, Scuze. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 167. șapte pentru... Nu, trebuie să verificăm. And it has been rejected. Și a fost respins. 169. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 170. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 171. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 172. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173. Pentru, împotrivă, abțineri. 174 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, dar uh, haideți să verificăm. yes. <laughs> uh, 175 in favor. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, Abține. Se adoptă. 181 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 182 pentru. A, este caduc. E la același aliniat, deci trebuie să fie caduc. Am ajuns la 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că s-a adoptat, dar trebuie să verificăm. S-a adoptat. Atunci, 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 este caduc. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm. 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Cincizeci și doi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54 pentru,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 Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 64. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm, vă rog. Am ajuns la 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67 pentru. Împotrivă. Verificăm, vă rog. și se adoptă. 69 acum, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5 și 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 73 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și vot final, vot electronic, We are missing one more person voting. Okay. Dar lipsește o persoană. Se adoptă. Deci, felicitări raportorului domnului Marinei Pintu și acum continuăm cu codificările raportul domnului Maștalta, drepturile vamale la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii. Vot unic, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Okay and it has been adopted. Se adoptă și ultimul vot. Statisticile din transportul feroviar. S-a deschis votul. Mai dorește cineva să voteze? Ne lipsesc trei voturi. Mulțumim. Se adoptă. Felicitări domnului raportor, domnului Maștalca. Am terminat cu voturile.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 Mrs. Autola, you want to take the floor? Okay. Yeah, thank you. Doriți să luați cuvântul, doamna Hautala? Da. Mi-aș fi plăcut uh, să fie mai mulți colegi în uh, sală, pentru că e o situație excepțională. Uh, comerțul uh, online a bunurilor uh, tangibile. Mă bucur în orice caz pentru că domnul Fos a uh, rămas, pentru că este raportor pe un dosar asemănător. Vânzările online a produselor cu conținut digital. Domnule președinte, avem un an de când lucrăm pe cele două propuneri legate de piața unică digitală, una în ce privește vânzarea online a produselor digitale și apoi a bunurilor um, electrocaznice și așa mai departe, mașini de spălat. Atunci când am vorbit cu aceste bunuri, eu sunt uh, raportorul uh, din partea, articol, uh, din partea comisiei noastre, în baza articolului 44. Uh, IMCO și jurii uh, se ocupă de vânzările de uh, bunuri cu conținut digital. Deci, în baza articolului 45, Comisia a uh, publicat uh, comunicarea sa refit și era foarte clar din această comunicare că Comisia intenționează să extindă sfera de aplicare a propunerii cu privire la bunurile uh, online, dar și uh, la uh, vânzările offline uh, în bilateral. Vă dați seama că este o schimbare foarte importantă și nu neînsemnată. Dar uh, din perspectiva obiectivului unei mai bune reglementări, uh, noi credem că Comisia ar trebui să efectueze evaluarea de impact a schimbării sferei de aplicare de la vânzările online la vânzările offside, uh, uh, offline. Deci a fost un acord uh, clar că Parlamentul intenționează să uh, efectueze această evaluare de impact și nu Comisia, ca de obicei, pentru a veni cu o propunere modificată. Deci noi ne-am ocupat, avem echipele care se ocupă de cele două propuneri, vânzările online a produselor digitale, și vânzările online a bunurilor tangibile, deci am cooperat foarte strâns împreună, la fel uh, ca cele două comisii. Avem această informație neoficială, poate secretariatul a primit o confirmare din partea comisiei. În orice caz, după un an ne aflăm în situația în care o luăm de la zero. Comisia, probabil sfătuită de către Consiliu, a hotărât să uh, vină cu această propunere modificată cu uh, o sferă de aplicare modificată, ca să includă și vânzările offline. Sunt foarte puține uh, situațiile în care spun ce am zis, n-am avut dreptate, de această dată însă chiar asta voi spune, ce v-am spus eu. Așteptăm încă comunicarea oficială din partea comisiei, să vedem ce intenționează să facă, dar dacă am înțeles eu bine, la sfârșitul lunii, Comisia va lua o hotărâre cu privire la această uh, propunere modificată și sper uh, să facă și o uh, evaluare de impact. Nu doar să fie doar evaluarea noastră. Uh, astfel de situații nu sunt uh, prea obișnuite, nu prea avem reguli, nu știm cum să procedăm, ce putem noi face. Comisia poate de fiecare dată să trimită propunerea la Parlament în baza articolului 63. Poate că uh, articolul care corespunde cel mai îndeaproape situației e ca Comisia să trimită uh, propunerea la Parlament la comisia competentă IMCO atunci când uh, propunerea a suferit uh, modificări substanțiale având în vedere împrejurările sau calendarul. Dar ce pot spune e că uh, comisia uh, înțelege probabil că nu uh, și-a făcut treaba cum trebuie și că trebuie să facă asta acum. Iată situația în care ne aflăm. Sigur că nu trebuie noi să pornim de la zero, pentru că am avut dezbateri foarte aprofundate pe aspecte foarte concrete ale propunerii inițiale, sigur că, într-adevăr, sfera de aplicare ar putea să fie extinsă, pentru că nu are sens să ai uh, reguli diferite pentru vânzările online și offline. Cu toate acestea, mie mi se pare că uh, munca pentru propunerea domnului Foss conținutul, deci vânzările pentru bunuri digitale, deci munca este mai avansată. Se pare că și la grupurile de lucru de la Consiliu s-au făcut progrese și deci uh, sper că raportorii din umbră împreună cu domnul fost și doamna Gephardt și cu colegii de la IMCO să se apropie de uh, soluția finală. Probabil nu chiar acum, dar din câte am înțeles, votul urmează să aibă loc la uh, ședința comună a celor două comisii în timpul acestei luni. Domnule Cos, eh, fost am dreptate? Dar nu înțeleg de ce ar trebui să procedăm la fel cu propunerea pentru bunuri tangibile. În primul rând, cred că trebuie să așteptăm propunerea modificată, să vedem ce intenționează Comisia să propună și apoi Sigur că nu cunosc foarte bine regulile sau acordurile instituționale, dar poate ar fi bine să discutăm dacă nu am putea propune un nou termen pentru amendamente. Să avem alte negocieri pentru compromisuri și spre sfârșitul lunii noiembrie sau 1 decembrie să revenim la dezbaterea la comisia noastră. Cei care doresc ca cele două dosare să fie complet uh, uh aliniate, uh, ar trebui să înțeleagă că nu e poate soluția ideală dar totuși înțelegem acum mai bine care sunt elementele care ar putea fi aliniate și cele care nu. E vorba de grupuri de produse complet diferite, deci e normal să fie așa. Deci eu vă propun să așteptăm uh, propunerea modificată. Sper ca doamna comisar Iurova să ne prezinte această propunere chiar ea să avem, uh, să fixăm un nou termen pentru amendamente și noi negocieri de compromis. În orice caz, nu are sens să ne plângem, pentru că Consiliul abia acum începe să uh, dezbată propunerea cu privire la bunurile tangibile. Cred că însă principala problemă pe care trebuie să o rezolvăm la acest dosar e nivelul de armonizare avem uh, antecedente foarte diferite în uh, istoria Europei, pentru că mergem la baza legilor fundamentale pentru consumatori. Și mulți se. Eu cred că nu Parlamentul ar trebui să fie cel care reduce uh, drepturile consumatorilor. Sigur că există diferențe, uh, trebuie să vizăm un nivel cât mai ridicat de protecție a consumatorului și putem face acest lucru doar cu un nivel minim de armonizare să definim aspecte foarte clare pentru armonizare, dar în orice caz trebuie să rezolvăm toate problemele în această toamnă. Okay. Uh, well, thank you for... Mulțumim pentru această prezentare. Domnul Fos dorește să ia cuvântul. Să nu uităm că trebuie să ne întoarcem și la ordinea de zi obișnuită, dar vă rog dacă doriți să luați cuvântul. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Haudi Hautala a prezentat foarte bine uh, situația. În principiu, în ambele comisii, juri sau IMCO, avem de-a face cu o structură complexă, însă la final, pentru toate tipurile de vânzări, uh, dorim să avem ceva unitar. Deci asta este ideea, că vrem să includem toate tipurile de vânzări. Și vrem ca și consecințele juridice să fie cât de cât uniformizate. Iar această întrerupere aduce unele incertitudini. Uh, continuăm în acest uh, domeniu digital și încercăm să împăcăm uh, toate astea și cu cei care lucrează la directiva privind bunurile tangibile. Însă vom avea nevoie și de certitudinea că se adoptă același lucru și dincolo ca la noi, astfel încât uh, să avem o, o situație armonizată. Deci, practic, trebuie să uh, ajungem la promisiunea că cei care vor decide în viitor vor decide ca cei care au decis deja. Însă Bineînțeles, este rezonabil ca offline-ul și online-ul să fie armonizate, dar poate că ar fi trebuit făcut lucrurile mai bine dinainte. Armonizarea în ambele, armonizarea totală în ambele cazuri Um, este oarecum diferită, dar abordarea este similară. Se introduc uh, și elemente care um, au, care vizează uh, și posibilitatea de a se ajunge la o uh, armonizare totală. Oricum, cred că suntem pe calea cea bună. O întrebare pe doamna Hautala. Știm că se planifică votul care urmează să aibă loc la sfârșitul noiembrie în IMCO. De fapt, nu sunt sigură, cred că secretariatele chiar discută acest lucru, dar domnul Arimon, raportorul de la IMCO, pare să dorească să se adapteze la noua situație. Sigur că așteaptă și el propunerea modificată. Deci cred că asta ar fi bine să facem. Deci, dacă Comisia va adopta această propunere modificată până la sfârșitul lunii dar ne aflăm cumva în ceață, pentru că nu știm ce intenționează Comisia să facă oficial. Deci, până la urmă, suntem uh, pe mâinile celor de la IMCO. Dar și ei sunt pe mâinile noastre. Deci, cred că avem această cooperare prietenoasă care funcționează. Regula 54 conferă Iuri uh, poziției, uh, o poziție puternică, nu 55, dar 54 ne oferă o poziție puternică. Credeți că dacă scriu uh, o scrisoare președintelui IMCO am uh, clarificat situația? S-ar putea ca secretariatele să se pună chiar astăzi de acord. Dacă nu, da atunci. Domnul Fos. <coughs> Pentru a clarifica, în propunerea privind uh, conținuturile digitale, am uh, deci, decis o amânare până la finalul lui noiembrie, deci probabil că nu va corespunde cu dosarul uh, bunurilor tangibile. Am discutat foarte intens uh, ceea ce ne-a costat mai mult timp decât am fi prevăzut. A trebuit să amânăm de joi și din cauza datelor când vom mai avea reuniune uh, va avea loc uh, votul la finalul lui noiembrie la conținuturile digitale, dar la bunurile tangibile nu pot închipui că se va finaliza totul până la finalul lui noiembrie. Yes, Mrs. Hautala. Doamna Hautala, încă o clarificare. Dacă am înțeles eu bine și poate domnul uh, Fos ne poate confirma, președinția estonă dorea foarte mult sau mm, aștepta cu mare nerăbdare să se finalizeze uh, trilogul în timpul președinției în ce privește propunerea privind conținutul digital. Și deci se poate, poate. S-ar putea să avem de-a face cu o, mira, cu o minune. În orice caz, acestea erau așteptările președinției estone. Comisia știu că nu a fost mulțumită când a auzit că noi deja lucrăm pe uh, vânzările pentru bunuri digitale. Dar cred că ar trebui să încercăm să aliniem cele două propuneri cu uh, calendar și așa mai departe. Dar sigur, nu este sfârșitul lumii dacă ajungem la un acord în legătură cu elementele ar trebui să fie armonizate sau aliniate și cele care nu, și apoi am putea avea mici diferențe și din câte am înțeles, Consiliul doar începe să se ocupe acum de dosarul bunuri uh, tangibile. Președintele, nu cred că ar trebui să prelungim această dezbatere. Într-adevăr, poate ar fi bine să scriu o scrisoare președintelui IMCO pentru a obține câteva lămuriri în legătură cu uh, neclaritățile pe care le-ați menționat. Cred că e soluția cea mai bună deocamdată. Bun, mulțumesc. Continuăm atunci cu punctul 21, raportare către comisie cu privire la Observatorul European al încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. Are cuvântul domnul Cavada. El se ocupă de acest dosar. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, pentru a mai uh, câștiga ceva timp. În 27-28 septembrie uh, a avut loc reuniunea plenară anuală a Observatorului European al încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. Au existat cam 100 de participanți, bineînțeles, din toate statele membre, uh, din partea sectorului privat, din partea instituțiilor și a uh, societății civile. Aș dori să menționez un aspect important, articolul 8 din regulamentul 386 din 2012 uh, e prezentarea primelor elemente ale unei evaluări efectuate de către consultați Uh, efectuată de către DG Grow de la Comisia Europeană. După 5 ani la uh, EU-IPO, această parte de regulament are ca obiectiv ca rolul și rezultatele observatorului să fie examinate în uh, amănunte. Deci să vedem dacă se pot face ameliorări. Au existat 160 de ședințe Rezultatele preliminare care ne-au fost prezentate sunt foarte pozitive, iar rolul observatorului este foarte apreciat. Doream să spun acest lucru, să-l subliniez, pentru că câteodată uh, nu uh, avem în vedere acest aspect. Uh, de altfel, de această dată am fost singurul care am participat în anii precedenți, eram de obicei câte 3 sau 4. În orice caz, concluzia este că observatorul european are un rol uh, sporit în anumite domenii, mai ales în ceea ce privește uh, punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. Se dorește ca observatorul să poată să susțină financiar acțiunile de punere în aplicare la nivel național prin intermediul Europol. Și o a treia observație acest observator european nu trebuie să uh, devină autoritatea de punere în aplicare a legislației, ci trebuie să sporească mai ales coordonarea între autoritățile naționale. Să nu uităm că în uh, vremurile de astăzi, delictele, uh, încălcările de proprietate intelectuală sunt tot mai numeroase. Mulțumesc! Mulțumim! Dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Atunci putem continua. Trecem la punctul 22. E vorba de examinarea amendamentelor la recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare. Eu sunt raportor. Doream să spun în primul rând că aș dori să vă mulțumesc pentru amendamentele pe care le-ați uh, înaintat la acest uh, dosar. Am primit 59 de amendamente le-am citit cu mare atenție. Uh, le voi uh, insera în text pentru avizul final pentru Comisia Libe. O să menționez acum uh, chestiunile cele mai importante care se desprind din amendamente. În primul rând, ideea de a uh, trimite aceste uh, obiecte confiscate autorităților de Uh, uh, respectarea legii. Mulți au spus că e nevoie de o mai bună cooperare între statele membre și țările terțe, la fel ca și între autoritățile competente dintre, din diversele state membre. Modernizarea legislației e foarte importantă, la fel ca și uh, a unor certificate și formulare standard pentru ordinele de înghețare și de confiscare. Apoi, trebuie să se recunoască uh, repede uh, aceste ordine de înghețare și de confiscare. Mulți colegi au spus că e nevoie ca aceste ordine să fie recunoscute cât mai repede. Deci e nevoie de o procedură uh, rapidă pentru a uh, executa aceste ordine de înghețare și de confiscare cât mai repede. Apoi, pentru a respecta principiile și drepturile fundamentale și Carta Drepturilor Fundamentale, uh, Multe amendamente au fost uh, depuse în acest sens. Trebuie să existe căi de atac uh, eficiente împotriva ordinelor de înghețare și de confiscare uh, neadecvate, inclusiv posibilitatea de a avea acces la dosar și la alte informații de către părțile interesate. Deci, încă o dată aș dori să vă mulțumesc pentru propunere și aș dori să vă reamintesc că votul de la Comisia Jurii va avea loc în 21 noiembrie. Doamna Kaufmann, văd că dorește să ia cuvântul. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Auch äh, Dankeschön für Ihre Zusammenfassung. Mulțumesc, uh, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru rezumatul făcut în ceea ce privește uh, amendamentele. Cred că la acest aviz uh, avem de-a face și vom reuși să ajungem la un aviz foarte bun, pentru că întregul uh, subiect este cât se poate de important din punctul meu de vedere. Nu se poate ca uh, active și bani care sunt obținute prin infracțiuni să rămână la infractori, astfel încât ei să mai poată face alte infracțiuni. 98% din uh, uh, bunurile uh, estimate a fi obținute din, din infracțiuni nu sunt confiscate și nu se poate continua așa. Avem nevoie de un instrument juridic mai bun. Cred că Comisia a venit, cred că și tocmai de aceea Comisia a venit cu o propunere de simplificare. Că, mm, în ceea ce privește conținutul, este important să avem termene de informare cu termene mm, deci, cu, cu perioade scurte, dar rezonabile. Important este ca cei afectați mm, să aibă dreptul să obțină informații, astfel încât, în caz de nevoie, să se poată face și un apel și să existe și dreptul la consultarea uh, documentelor și dosarelor. Se mai întâmplă cu uh, fonduri, uh, se mai, se mai pune întrebarea, deci ce se întâmplă cu fonduri sau bunuri confiscate? Statul membru care solicită înghețare sau confiscare pentru un alt stat membru trebuie să-și acopere costurile, însă, pe de altă parte, compensațiile trebuie să ajungă acolo unde s-au făcut daunele. Cred că vom reuși să ajungem la un aviz foarte bun. Mulțumesc! Thank you very much. Any other... Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dauna Hautala. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte pentru tot ce ați făcut. Eu am depus trei amendamente. Sper că veți ține cont de ele, că le veți uh, insera în uh, propunere. Uh, e vorba de garanțiile în ce privește confiscarea înainte de condamnare. Trebuie să fim foarte prudenți. Apoi, înlesnirea cooperării cu autoritățile, alte amendamente vizează acest aspect. Deci aștept cu nerăbdare propunerea finală pentru acest aviz. Mulțumesc. Ar dori comisia să ia cuvântul? Nu. Bun, atunci încheiem cu acest punct de până de zi și am terminat cu programul de dimineață. A, nu, îmi cer scuze, spune președintele. Nu, mai avem câte ceva de făcut. Punctul 23. Schimb de vederi cu privire la rapoartele anuale 2015-2016 cu privire la subsidiaritate și proporționalitate. Are cuvântul doamna Delvo, raportarea. Mă rog. Merci, monsieur le président. Uh... Mulțumesc, domnule președinte foarte pe scurt pot să intervin, pentru că, am avut, pentru că avem un prim uh, schimb de opinii. Acest raport nu este unul anual de data aceasta, ci bianual. Vom, ne vom ocupa de 2015 și 2016. Și, ca de obicei, va trebui să găsim un echilibru între va trebui să găsim deci calea cea mai eficientă pentru ca Uniunea Europeană să avanseze. Proporționalitatea și subsidiaritatea sunt principii foarte importante ale politicii europene. Deci va trebui să reușim și să interesăm, să creăm interes în rândul parlamentelor naționale și regionale în, în um, politicile europene. De, în orice caz, ce trebuie să ținem cont, de ce trebuie să ținem cont pentru acești ani? Comisia a adoptat directiva prin o mai bună reglementare, pentru o mai bună aplicare și a principiului subsidiarității și proporționalității. Când citesc Um, raportul um, Comitetului de Supraveghere constat că s-au făcut uh, eforturi la comisie. În 2015, 23% din evaluările de impact au avut nevoie de o îmbunătățire și în 2016 numai 16%. Deci vedem că suntem pe calea cea bună, dar întotdeauna se poate mai bine. Aș dori să amintesc că implicarea parlamentelor naționale este posibilă la mai multe niveluri. Au acces la studiile de impact, au acces la uh, documente ale comisiei prin uh, RIFIT și nu numai, uh, pot participa la consultările comisiei, au participat și la programul comisiei uh, în care solicita uh, tuturor să vină cu solicitări de simplific, cu propuneri de simplificare. Comitetul Regiunilor, de asemenea, are un grup de 12 experți care uh, se ocupă de proporționalitate și subsidiaritate. Aș dori, deci, să amintesc în raportul nostru că există deja anumite instrumente și apoi va trebui să Uh, fim atenți, pentru că în discursul său privind starea Uniunii, uh, președintele Juncker a vorbit despre crearea unui task force Timmermans, care se va ocupa tocmai de subsidiaritate și proporționalitate și așteptăm chiar cu nerăbdare crearea acestui task force. Iată, deci, liniile pe baza cărora voi redacta raportul. Raportul va fi prezentat la reuniunea din noiembrie, amendamentele în decembrie și sperăm că vom putea vota la jurii în ianuarie. Thank you. Thank you very much, Mr. Fox. Thank you, Chairman. Mr. Radev, our EPP. Uh... Domnul Fost, da, mulțumesc. Domnul Radev, raportorul nostru din umbră din partea PP, ar dori să se exprime și el prin intermediul meu pe acest subiect. Dragi colegi, în situația în care Uniunea Europeană se regăsește în ziua de astăzi, este important să avem legislație robustă acolo unde Uniunea Europeană poate adăuga, aduce valoare adăugată. Numai astfel vom putea recâștiga încrederea cetățenilor în acest vis european care a adus pace și stabilitate pe continentul nostru. Cetățenii noștri nu își doresc o Europa care să se piardă în detalii, ci una care să acționeze acolo unde poate schimba lucrurile. De aceea este nevoie de o clarificare a delimitărilor, competențelor, UE și ale statelor membre, astfel încât să se aplice mai bine principiile subsidiarității și proporționalității. Din acest punct de vedere, salut adoptarea de către Comisie în mai 2015 a unui pachet privind o mai bună reglementare și un nou tip de mecanism de uh, reacții uh, pentru propuneri. propunerile Comisiei uh, lansat în 2015, Light and the Load și platforma Refit, lansat în 2016, care oferă părților interesate posibilitatea să comunice cu Comisia în ceea ce privește eventuale măsuri de reglementare excesive. Toate acestea sunt aspecte pozitive. Acordul interinstituțional pentru o mai bună guvernare, semnat în 2016, este și el o dovadă a angajamentului celor trei instituții pentru o mai bună reglementare. Parlamentele naționale, rolurile lor de reprezentanță ai cetățenilor europeni la nivel național, joacă și ele un rol important în a depăși diferențele între instituțiile europene și public. Vedem că exact aici este un loc în care există o diferență între numărul avizelor motivate din 2016 2015-2016 la 8 la 64, deci o creștere, ceea ce arată că parlamentele naționale încep să joace un rol din ce în ce mai activ în adoptarea de legislație europeană. Nu în ultimul rând aș dori să subliniez că principiile subsidiarității și proporționalității fac parte integrantă din uh, formularea de politici uh, și uh, din stabilirea dacă la nivel european se pot atinge rezultate mai bune. Pe baza acestor principii vom uh, reuși să adoptăm legislație mai bună care să nu fie constant criticată, ceea ce va crește încrederea, încrederea în instituțiile europene, încrederea cetățenilor. Suntem convinși că cooperarea cu doamna Delvo va fi una foarte constructivă și de succes. Mulțumim! Mulțumim, domnule Breton! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Delvo pentru că și-a asumat această sarcină de a um, scrie un raport despre respectarea subsidiarității pentru 2 ani, 2015 și 2016. Cred că compararea celor 2 ani va fi foarte interesantă. Eu susțin foarte puternic acest uh, principiu de subsidiaritate. Este Um, un instrument care ne permite să um, delimităm uh, competențele și de multe ori am uh, îndoiel în ceea ce privește respectarea competențelor și ceea ce am primit uh, confirmă aceste îndoieli. Ne uităm 2015 și 2016. 254 de Um, comunicări din partea uh, parlamentelor naționale în 2015 și vreo, 80 și, vreo 90 în 2016. 8 uh, din comunicări au fost uh, motivate în 2015, dar în 2016 70 deci o creștere. După cum a spus, uh, putem, da, să fim optimiști, cum a fost uh, domnul Vos, și să spunem că parlamentele naționale se implică din ce în ce mai mult în procesul legislativ european, dar eu nu interpretez lucrurile așa. Eu am senzația mai degrabă că uh, parlamentele naționale um, cu mare neplăcere văd implicarea Uniunii Europene în treburile lor. Mă tem că principiul subsidiarității este din ce în ce mai puțin respectat și, în ciuda promisiunilor de o mai bună legiferare, cred că Uniunea Europeană uh, se avântă uh, înspre uh, a elimina, a, a încălca din ce în ce mai mult subsidiaritatea ceea ce uh, mă va aduce într-un impas, bineînțeles. Sper că mă, înș- că mă înșel, sper că doamna Delvon va arăta că interpretez greșit aceste cifre, dar, sincer, nu prea cred. Ce sarcină îmi dați, domnule Le Breton, spune doamna Delvo. Însă intervențiile ilustrează foarte bine uh, diferențele de perspectivă în ce privește subsidiaritatea și proporționalitatea. Putem spune că da, e bine că parlamentele se implică și eu mai degrabă aș fi de această părere, pentru că mi se pare regretabil că în parlamentele naționale, mai ales în, sau în fine, cel puțin în cele pe care le cunosc eu mai bine, nu există suficient interes uh, pentru munca de la Parlamentul European. Și, bineînțeles, se poate avea și viziunea negativă, pesimistă, dacă vreți, și să spunem că este semn uh, că nu e semn bun. Ne-ați uh, lansat o provocare, domnule Breton, dar nu știu dacă voi fi la înălțimea așteptărilor. Voi încerca. I must say that I personally also share rather the optimistic view because what Președintele, da, și eu sunt mai degrabă optimist. Ce ne lipsește acum este conex conexiunea între politica națională și cea europeană și uh, Um, numerele crescânde ne arată că parlamentele naționale se interesează de ce facem noi aici. Pentru mine este mai ales un element pozitiv. Domnul Cavada. Da, este interesantă această conversație. Dacă sunteți de acord, am să mă gândesc, poate că trebuie să-i dăm domnului Le Breton uh, medal medalia pentru pesimism. Foarte bună propunere, spune domnul președinte. Dorește comisia să intervină la acest punct? Yes, uh, thank you, Chair. Just a short... Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, în ceea ce privește statisticile citate de domnul Le Breton. Bineînțeles, și noi avem aceste statistici. Una dintre tendințele pe care le observăm este că în anii dinainte și imediat după schimbarea mandatului intervine o scădere a numărului avizelor din partea parlamentelor naționale, mai ales avize justificate, mai ales pen, pentru că atunci vin noile propuneri ale Comisiei. Deci, interpretarea cifrelor absolute în ceea ce privește avizele uh, justificate, trebuie făcute cunoscând contextul. Și apoi, în ceea ce privește task force-ul uh, anunțat de președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii, în momentul de față, la comisie, lucrăm la detaliile uh, pentru acest task force, cum va funcționa și așa mai departe. Ceea ce uh, pot eu să vă spun este numai ceea ce v-a spus deja președintele Juncker în septembrie. Va exista o oportunitate pentru parlamentele naționale și pentru Parlamentul European să intervină într-un proces în care Comisia încearcă să identifice unde, de unde putem eventual să ne retragem, unde oare activitățile poate sunt uh, mai bine um, stabilite la un nivel național. Obiectivul nostru este ca acest task force să devină funcțional deja în acest an. Deci, de îndată ce pregătirile vor fi fost uh, finalizate din partea comisiei, vă vom, uh, uh vă vom ține la curent. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această informație. Eu personal sunt foarte curios să, uh, să văd rezultatul muncii acestui task force. În general, cu toții suntem de acord că unele competențe ar putea fi date înapoi statelor membre, dar când e vorba despre care anume, nu avem niciun răspuns. Deci ar putea fi o activitate foarte importantă. Continuăm cu punctul 24, controlul actelor delegate și de punere în aplicare și al altor măsuri de punere în aplicare. Domnul Le Breton este raportor. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est donc une affaire que j'avais déjà. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect de care, despre care am putut deja să vă vorbesc. Este vorba de conformitatea um, în Uniunea Europeană cu norme contabile uh, la nivel internațional. Conform articolului 106 al uh, regulamentului interior al Parlamentului, verificăm uh, actele delegate și de punere în aplicare. Nu am uh, remarcat nimic care să depășească puterile Comisiei. Până în 4 octombrie, deputații puteau să formuleze eventuale obiecții, dar nu a fost formulată nici una. Deci, pot să vă confirm că Uh, viziunea mea, perspectiva mea pare să fie confirmată uh, de toți uh, colegii. Iată, măcar o dată nu sunt pesimist, totul pare să meargă bine. Domnul Svoboda, ne surprindeți, domnule Le Breton. Dorește cineva să intervină la punctul 24? Dacă nu este cazul, trecem la 25. Raportor este domnul Cavada. Punctele 25 și 26. Um, pot să vorbesc foarte pe scurt despre ele. Este vorba de um, actele de punere în aplicare în um, în ceea ce privește parteneriatele înregistrate, efectele patrimoniale și regimurile matrimoniale. Nici aici nu a existat vreo obiecție din partea colegilor până la termenul stabilit de către um, Secretariatul Jurii, ceea ce înseamnă că proiectele de acte de punere în aplicare uh, sunt compatibile uh, cu legislația și uh, comisia noastră nu ar trebui să obiecteze față de adoptarea lor. Iată, o întreagă dezbatere finalizată. În regulă, spune președintele, 25 și 26 au fost acestea, aceste puncte pe ordinea de zi. Dorește cineva să intervină? Văd că nu. Trecem la punctul 27, conform articolului 42 privind subsidiarități. Aici luăm notă de faptul că s-au obținut două avize justificate din partea Parlamentului Austriac și din partea celui polon. Atât pentru această dimineață. Ne revedem la ora 15 pentru o reuniune comună cu Comisia Cont în ceea ce privește prezentarea raportului special al Curții de Conturi. Am să vă rog să ne asigurăm că Uh, avem suficienți uh, uh, membri ca să nu fim dominați de către cei de la cont. Mulțumesc, ne vedem după amiază.